Bardzo serdecznie Państwa witam i przepraszam za. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem reuniunea. Sunt două motive pentru această întârziere. În primul rând, așteptam să mai vină câțiva eurodeputați și, de asemenea, așteptam și pe musafirul din această dimineață o să începem în acest moment uh, cu lucrările zilei de astăzi. Am ajuns la punctul 4 din ordinea de zi. Vreau să uh, salut musafirii din Italia. Sunt musafiri ai domnului De Castro. Bun venit! la această comisie. Sunteți musafiri nu numai domnului de Castru, ci musafirii întregii, întregii comisii Agri. Vă urăm bun venit și sperăm că vă veți bucura de timpul pe care îl petreceți aici. Trecem acum la punctul 4, rata de ajustare pentru plăți directe în regulamentul 1306 bară 2013 pentru anul calendaristic 2015. Este un raport oarecum mai neobișnuit, iar coordonatorul l-au nominat, nominalizat pe președinte, adică pe mine, pentru întocmirea acestui raport. Vreau să spun la început câteva cuvinte. Deci, mecanismul disciplinei financiare a fost agreat de comisie în martie În fiecare an, conform regulamentului, Comisia trebuie să propună un mecanism de disciplină financiară pentru a crea o rezervă în cazul unei crize agricole pentru a crea această rezervă în fiecare an în mecanismul codeciziei. Consiliul și Parlamentul au până la 30 iunie să amendeze această propunere și să stabilească rata pentru acest mecanism de disciplină financiare. Comisia va stabili rata printr-un regulament de punere în aplicare. La ultima reuniune a coordonatorilor s-a luat o hotărâre pentru a rezolva această propunere printr-o procedură simplificată, așa cum apare în regula 50 din regulile de procedură. Eu, în calitatea mea de președinte al Comisiei, am fost rugat să pregătesc acest raport foarte, foarte scurt, un raport care adoptă această propunere fără amendamente este raportul pe care îl analizăm în această dimineață. În conformitate cu procedurile, bineînțeles, trebuie să avem să stabilim uh, un termen pentru înaintarea amendamentele până pe 7 mai, dar la reuniunea coordonatorilor. Am fost de acord că, de fapt, în mod neobișnuit, nu așteptăm amendamente de la uh, deputați pentru ca raportul să fie adoptat într-o primă lectură. Consiliul, de asemenea, nu intenționează să introducă niciun fel de amendamente la această propunere. Nu va avea, de fapt, niciun fel de impact uh, asupra fondului chestiunii, Parlamentul și Consiliul pot să-și folosească prerogativele ca organisme de codecizie um, și nu le va abandona în favoarea Comisiei. De fapt, mecanismul disciplinei financiare și rata este un calcul matematic și nu influențează cu nimic. Cum spuneam, uh, data limită pentru înaintarea amendamentele este, amendamentelor este 7 mai 2015 la prânz. Uh, nu credem că vor fi amendamente. Uh, se va vota în plenară la prima sesiune din iunie. Dacă nu sunt comentarii, eu știu, bănuiesc că nici comisia, reprezentată comisiei nu dorește să ia cuvântul, domnul Peire, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să folosesc această posibilitate pentru că discutăm problema plăților directe. Vreau să vă atrag atenția asupra diferenței pe care o reprezintă, influenței diferite pe care o au plățile directe în diverse state membre. Discutăm, cum spuneam, despre plăți directe și vreau să vă reamintesc că influența uh, Uh, diferită a plăților directe pe care le primesc fermiere în diversele state este foarte mare. Statele Baltice, inclusiv Lituania, pe care o reprezint, au suma cea mai mică ca plăți directe. Să nu uităm că agricultorii noștri au fost foarte mult afectați de embargoul rusesc, mai ales în sectorul produselor lactate Vrem să mulțumim pentru susținerea din fondurile europene, dar asta acoperă numai pierderile pentru primele patru luni din 2014. Embargoul continuă și pierderile sunt din ce în ce mai mari. Producătorii de lapte nu câștigă nimic din afacerile lor și momentul în care vor trebui să pregătească nutreți pentru următorul sezon, nu vor face acest lucru pentru că nu mai merită. Uh, Fevra porcină americană în Polonia și în țările Baltice a afectat uh, și sectorul păsărilor deci cred că ar trebui să folosim această posibilitate, această șansă și să încurajăm Comisia să susțină producătorii de lapte din statele baltice. Comisarul a făcut o asemenea promisie la o reuniune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Sanova. Am depus o întrebare de procedură pentru că sunt nouă la această comisie, sunt uh, eurodeputat uh, nou și uneori nu prea înțeleg despre ce vorbim. Uh, acum câteva zile când s-a vorbit la reuniunea coordonatorilor despre acest proiect fără amendamente, aveam oarecare mari îndoieli și acum vreau să întreb secretariatul dacă în termeni juridici dacă noi coordonatorii putem lua o hotărâre uh, să nu introducem amendamente la un text pentru că, legal vorbind, orice eurodeputat are dreptul să uh, înainteze amendamente. Este întrebarea pe care o adresez secretariatului. Înainte de a da cuvântul secretariatului, de fapt nu-i voi da cuvântul, a fost o sugestie. Doamna Schleier. Sunt de acord cu neintroducerea amendamentelor, dar acest lucru trebuie să fie recunoscut de toată lumea și mai ales de agricultori. Cum spunea uh, ultimul vorbitor acum câteva secunde, avem dreptul la Parlamentul European să introducem uh, amendamente. Dacă când vorbim de boicotul rusesc, problema este alta. Trebuie să știm exact ce se poate și ce nu se poate face în Europa. Și, bineînțeles, există uh, diverse posibilități și vreau să știu exact care sunt posibilitățile și vreau să știu exact care este treaba mea de europarlamentar și vreau să le pot fi în stare să le explic celor de acasă. Mulțumesc! Da, puteți uh, să spuneți ce aveți de spus. Mulțumesc, domnule președinte doamn, întrebarea doamnei Sandra, care este legitimă. Trebuie să fie foarte clar că dreptul de a introduce amendamente este un drept al tuturor eurodeputaților și se aplică și în cazul acesta. De aceea președintele a precizat că există o dată limită pentru prezentarea amendamentelor până pe 7 mai. Deci există un asemenea termen, există dreptul inalienabil al deputaților să înainteze un amendament, numai că ă, conform cu acest articol din regulamentul de bază, dacă s-ar adopta amendamente până în plenară, ei bine, atunci nu ar putea să existe un acord în primă lectură cu Consiliul. Iar Consiliul nu intenționează să adopte amendamente până pe 30 iunie, deci rezultatul ar fi același numai că rata despre care vorbeam ar fi adoptată de Comisia Europeană prin uh, acte de punere în aplicare. Poate fi considerată uh, o situație bizară, Comisia poate o să o confirme, dar este ceea ce prevede regulamentul de bază. Adică dacă Parlamentul și Consiliul nu ajung la un acord înainte de 30 iunie și nu se poate ajunge la un acord doar de, decât dacă nu se introduc amendamente, atunci Comisia va adopta rata printr-un act de punere în aplicare. Consiliul consideră foarte clar că uh, pe, pentru principiu, nu de dragul principiului, legiuitorii pot să aibă această abordare, iar Parlamentul acum dor, dorește să vadă dacă urmează această abordare. Coordonatorii așa au hotărât. Dar sigur, doamna Senra, toți deputații au dreptul inalienabil să introducă amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Deci avem toate informațiile de care avem nevoie și haideți să trecem la punctul 5 din ordinea de zi, un schimb de păreri cu domnul Fernandez, raportor general pentru procedura bugetară pentru 2016 la începutul procedurii bugetare, raportorul general pentru bugetul pentru 2016 face diverse vize la com- vizite la comisiile de specialitate pentru a vedea care sunt prioritățile bugetare ale acestor comisii. Domnul Fernandez este raportor, îi salut uh, și urez bun venit la reuniunea noastră ne va face o prezentare generală a procedurii bugetare și a viziunii sale proprii despre bugetul pe 2016. Comisia își va înainta proiectul de raport pentru 2016 până la sfârșitul lunii mai și vă propun să discutăm împreună punctele 5 și 6 din ordinea noastră de zi Domnul Jean-Paul Denano este raportorul comisiei noastre pentru uh, acest punct, pentru punctul 6. Deci vă propun să-l auzim întâi pe musafirul nostru, pe domnul Fernandez, și apoi să-l invităm pe domnul Denano să ia cuvântul în numele comisiei noastre. Deci, raportorul general pentru procedura bugetară are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbe, voi vorbi despre prioritățile deja adoptate în plenară, liniile de orientare, dar în primul rând vreau să aud care sunt sfaturile dumneavoastră. Orientările generale stabilesc niște priorități politice foarte simple, dar cred că sunt și importante. Vorbim de cei trei E, angajare, întreprindere și uh, antreprenoriat, spiritul de antreprenoriat, iar pentru acest obiectiv Firește că există programe extrem de importante, cum ar fi Orizont 2020, COSME, Erasmus+, inițiativa pentru angajarea tinerilor dar uh, există și o altă prioritate, solidaritatea internă. Coeziunea este foarte importantă și agricultura sunt importantă, pescuitul și nu uităm și solidaritatea externă și vorbim și de rubrica 4 în acest sens. Solidaritatea externă nu poate fi uitată. Să nu uităm ce se întâmplă în jurul Uniunii Europene, ajutorul pentru dezvoltare, ajutorul umanitar, toate acestea sunt legate de un alt obiectiv, și anume securitatea. Vorbim de principiile pe care se bazează problemele de plată, pe cu care vor fi rezolvate aceste probleme anul acesta Uh, calea care urmează să fie definită este importantă. Sunt programe operaționale care încă nu sunt puse la punct și sperăm că anul acesta toate programele operaționale din toate țările vor fi puse în uh, executare. Vorbim acum despre bugetul pe 2016, deci trebuie să respectăm angajamentele pe care ni le-am luat ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm și cadrul financiar multianual deja adoptat. În ce privește calendarul, proiectul de buget al Comisiei va fi prezentat pe 27 mai și uh, E foarte important uh, uh, să vedem care sunt proiectele pilot și acțiunile de pregătire. În momentul acesta Comisia de Agricultură nu are proiecte pilot sau acțiuni de pregătire în curs pentru proiectele pilot termenul de prezentare sau pentru acțiunile de pregătire este 4 iunie, repet acest lucru, 4 iunie, 17 iunie se adoptă ă, avizele pentru ă, mandatul pentru trialog pentru iulie, 22 și 23 iunie va fi această adoptare ă, și se va adopta în plenară în iulie. 3 septembrie Termenul pentru amendamentele înaintate de deputat sau de comisie, 10 septembrie pentru grupurile politice, la jumătatea lui septembrie se adoptă uh, uh, raportul de buget pentru octombrie, pe 31 octombrie amendamentele bugetare, 2 și 13 octombrie bugetul, 28 octombrie plenara și 29 octombrie până pe 19 noiembrie Uh, urmează analiza. Pentru raportor, la agricultură, agricultura are o pondere importantă în buget și fondul de dezvoltare rurală este foarte important. Eu îl consider foarte important și noua concepție trebuie văzut ca un fond care trebuie să fie complementar față de celelalte fonduri Uh, mai ales față de politica de coeziune și problema creșterii inteligente, de asemenea, trebuie văzută în contextul acestui fond. Sigur, creșterea durabilă și uh, cuprinzătoare este foarte importantă. Mă interesează și problema embargoului uh, rus și atitudinea noastră față de acest embargo, iar pentru anul acesta Uh, am acceptat amendamente pentru lapte, pentru fructele în școli, uh, care au fost reținute în reforma PAC. Sunt elemente sensibile, ca și chestiunea sectorului uh, laptelui, unde există o problemă importantă din cauza cu sistemului de cote. în ce privește prioritatea angajării forței de muncă, întreprindere și spiritul de antreprenoriat și agricultura trebuie avută în vedere. Avem, de exemplu, un, ca obiectiv angajarea tinerilor. Este un obiectiv foarte important în agricultură. Și insist asupra acestei chestiuni și insist asupra chestiunii proiectelor pilot care poate fi importantă și asupra datei de 4 iunie este data limită pentru prezentarea proiectelor pilot. În ce privește etapa de previziuni din cadrul financiar pentru fondul de garantare în agricultură, Uh, în cadrul multianual uh, se prevede o cifră ceva mai mare, pentru că a fost adoptată în bugetul din 2015, dar așteptăm și propunerea de buget din partea comisiei care va fi prezentată pe 27 mai și pentru fondul de dezvoltare rurală previziunea angajamentelor în cadrul uh, financiar multianual, în programare există oarecare scădere, dar care nu e semnificativă. Insist să așteptăm propunerea făcută de, de comisie pe 27 mai. Comisia va înainta proiectul de buget. Sper uh, să aflu ce părere aveți dumneavoastră și sper că și raportorul îmi va spune ce părere am. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy panu posłowi. Mulțumesc foarte mult. Domnul Delano, ați putea să ne spuneți părerea dumneavoastră acum? Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție ce a spus domnul raportor general. S-au ridicat, într-adevăr, unele probleme pe care le-am semnalat și eu. Parlamentul își uh, dă părerea cu privire la exercițiul bugetar anual, uh, dar această procedură este limitată și se înscrie în cadrul multianual 2014-2020, chiar dacă putem aștepta o evaluare la jumătatea parcursului a disciplinei financiare prin acest aviz, uh, îmi pare rău, în acest aviz îmi pare rău că nu pot să dau cifre mm, precise, fiindcă nu uh, am primit proiectul de buget care trebuie să sosească în curând pe 27 mai, deci mm, în curând, iar Comisia pentru Bugete îl va examina cu interes. Eu uh, sunt membru titular al acestei comisii alături de domnul Fernandez. Chiar dacă nu avem cifre clare la dispoziție, dat fiind experiența pe care am căpătat-o până acum, aș dori să fac câteva observații de natură generală. În primul rând, în ceea ce privește bugetul global al politicii agricole comune, PAC rămâne una dintre principalele politici ale Uniunii Europene, cea mai integrată, bineînțeles, ne asigură securitatea alimentară își face contribuția la ocrotirea mediului înconjurător prin uh, elementul de durabilitate și aduce contribuția și așa a spus și domnul uh, Fernandez la ceea ce cele trei euri la um, crearea de locuri de muncă pe teritoriul Uniunii Europene. Am uh, reformat pacul pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor europeni care își aduc contribuția financiară la politica agricolă comună și sper că această contribuție financiară va rămâne cel puțin la nivelul actual. În al doilea rând, în ceea ce privește rezerva de criză, pentru situația de criză, rata acestei rezerve, care se înscrie în cadrul regulamentului privind disciplina financiară, este de 1,39% și reprezintă rata normală. Aplicarea acestei uh, rate va, fi, uh, va duce la reducerea plăților directe. Dacă această rezervă de criză nu va fi mobilizată pe anul 2016, bineînțeles, se solicită ca sumele nefolosite să fie restituite pentru, util, pentru fi utilizate la plățile directe. În al treilea rând, cu privire la marjele de la rubrica 2, exercițiul uh, bugetar 2016 trebuie să dispună de marjele disponibile care vin de la um, plățile suplimentare pentru lapte, pentru țările care și-au depășit nivelul contingentelor, bineînțeles, uh, anticipând eliminarea cotelor și uh, în urma sancțiunilor uh, care au uh, fost uh, operate în ceea ce privește verificarea conturilor. Din păcate, multe nevoi nu au fost excluse. Piețele noastre uh, care suferă de pe urma embargoului rus uh, și asta în mai multe sectoare. Iar uh, chestiunea laptelui va rămâne la ordinea zilei. Piața laptelui este în continuare fragilă, mai ales <coughs> privind evoluția cotelor și nu putem să nu avem în vedere o răutățire a situației piețelor. Ne confruntăm cu crize sanitare, cu consecințe grave, am discutat uh, de cea mai recintă, este ex exilia fastidiosa în uh, sudul Italiei. Trebuie să reușim să combatem toate aceste riscuri care, bineînțeles, afectează negativ agricultura europeană. O chestiune ridicată de domnul Fernandez aș dori să fie subliniat aici, este vorba de dezvoltarea rurală. Consider că acest al doilea pilon al PAC-ului este un pilon extrem de important și ca a fost mm, primar, am măsurat consecințele sale prin programul LIDER, care este un program uh, foarte delicat pentru zonele rurale și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în aceste zone. Cred că acest al doilea pilon al PAC-ului uh, merge mână în mână uh, celuilalt și își aduce contribuția la coeziunea teritorială. Considerăm că uh, tinerii agricultori și instalarea lor în spațiul rural uh, este foarte importantă și uh, asta pentru reînnoirea generațiilor, fiindcă altfel agricultura europeană va dispărea. Deci eh, noi suntem gata să sprijinim eh, instalarea tinerilor agric agricultori în spiritul unei agriculturi durabile, bineînțeles, cu, cu eh, performanță importantă la nivel economic, social și de mediu și sper să existe suficiente mijloace pentru a combate problema vol volatilității piețelor, nu numai în ceea ce privește sectorul laptelui, iar aici mă alătur domnului Fernandez în ceea ce privește acțiunile pilot, uh, unde este foarte importantă transparența și, și trebuie îmbunătățit uh, rolul, trebuie îmbunătățit uh, rolul producătorilor în lanțul alimentar, o chestiune care este recurentă. Cum e posibil ca um, producția să coste totuși destul de mult, iar când ajung în magazine, prețurile cresc de 3-4 ori. Un program este foarte important aici, programul Fructe, Legume și Lapte la școală. Acesta este un program care a fost votat la Econ și propun o majorare de 20 de milioane a bugetului pentru a pentru a corespunde votului Comisiei Agri. Acest supliment bugetar ar permite statelor membre care au aplicat bine aceste programe să nu uh, asiste la o reducere a pachetului financiar și sper ca această consolidare bugetară să aibă un rol pozitiv. Aș dori în final ca sectorul uh, apicol să fie sprijinit. Uh, este un sector important, fiindcă nu numai că ne asigură autosuficiența în ceea ce privește aprovizionarea cu miere, asigură în egală măsură biodiversitatea și polinizarea care ne garantează securitatea alimentară. Iată care sunt, iată act, aceste acțiuni pilot sunt extrem de importante pentru mine și și sper să nu uitați data de 4 iunie. Mulțumesc. Ne-ați dat de gândit, într-adevăr. Vă mulțumim foarte mult pentru sugestii. Ați spus dumneavoastră că rezervele nefolosite în exercițiul bugetar ajustate în conformitate cu rata de ajustare, ar trebui să fie date înapoi și folosite pentru plățile directe în anul următor. Aș vrea să subliniez acest lucru pe care l-ați spus, pe care l-ați spus dumneavoastră. Se folosesc mai întâi alte resurse, iar rezerva este, este ultima opțiune dacă nu mai există alte fonduri. Iar dumneavoastră ați făcut referire la unele dintre aceste surse de finanțare. Dacă acestea nu se folosesc, atunci Bineînțeles, nu ar trebui să fie reduse plățile directe, asta a spus și dumneavoastră. Trecem mai departe. Doamna Schreier a cerut cuvântul. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Zbaterea de ieri a fost foarte bună, foarte interesantă abordarea privind eh, agricultura socială și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru nivelul uh, calitativ al discuției. S-a vorbit uh, despre banii pentru situații de criză și, bineînțeles, în primul rând ne gândim la lapte, la sectorul laptelui, dar nu este singurul sector afectat. Sectorul um, cărnii de porc, porcinelor, păsărilor, sectorul alimentar, foarte multe, sectorul fructelor, mă scuzați, foarte mulți agricultori sunt afectați. Sunt de acord cu ce a spus în ceea ce privește rezerva pentru criză. Ieri am vorbit despre ce pot ce bani pot pune la bătaie fermierii și în, pe tot teritoriul european fermierii sunt foarte împovărați. Se vorbește despre directiva apei, bunăstarea animalelor, reducerea poluării, um, foarte multă legislație care împovărează fermierii și noi, uh, și noi lansăm în continuare proiecte pilot. Singur, acestea sunt foarte bune, dar trebuie să vedem dacă ce facem e bine, dacă îi ajutăm pe agricultori fiindcă aceste activități sunt preluate de multinaționale. Și asta este foarte important, fiindcă o spun în fiecare zi activitățile agricole și foarte mulți uh, sunt îngreunate de, de partea administrativă a acestor uh, proiecte pilot și nu numai. Danke. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru primele sale uh, sugestii pe care în principiu nu le putem decât saluta și sprijini. Dată fiind audierea de ieri, aș putea să spun că calul nostru de bătaie ar trebui să fie întotdeauna scăderea birocrației. Vedem că punerea în aplicare a reformei PAC devine din ce în ce mai dificilă, până, atât la nivel de autorității naționale, autorității naționale, cât și la nivel de uh, fermieri. Întotdeauna spun că până și fermierii europeni au dreptul să înțeleagă reforma PAC. Din păcate, între timp nu mai reușesc să înțeleagă ce anume vrem noi de la ei și asta nu poate genera decât tensiuni. Rezerva de criză, sunt într totul de acord cu cele spuse. Trebuie să ne asigurăm că dacă această rezervă nu este folosită, ea uh, ne rămâne nouă și uh, se transferă la plățile directe. E drept, rezervele de criză sunt importante, crizele apar așa pe nepusă masă și uh, trebuie să fim capabili a acționa la ele a reacționa la ele. Deci rezerva de criză este importantă. În ceea ce privește tinerii fermieri și sprijinul acordat lor, da, sunt întru totul de acord. Vreau să mai fac două comentarii. În primul și în primul rând, programul uh, distribuirii de lapte și fructe în școli. Pe de o parte, acest program este o mare șansă. Am fost uh, informat uh, de faptul că, iată, se dorește promovarea unor programe pilot în școli. Unde poate fi promovată agricultura până la urmă? În primul și în primul rând, în școli. În școli putem învăța pe copii că alimentația corectă este importantă. Astfel putem asigura și o piață de desfacere nouă pentru fermieri. Asta vrem până la urmă, în parte și cu uh, programul uh, distribuirii laptelui și fructelor în școli. Tocmai de aceea e important ca aceste programe, programe să fie promovate și birocrația implicată de ele să fie scăzută. Dacă uh, ne gândim în, în momentul de față la maniera în care se folosește sau în, uh, la, la toate uh, regulile implicate de programul uh, acesta de distribuție a fructelor și laptelui în școli, ne dăm seama că ele sunt atât, măsurile acestea, instrumentele sunt atât de complicate încât până la urmă fermierii prefer să găsească alte piețe de desfacere decât să folosească acest uh, program. Deci e clar, nu trebuie să ajungă mai multă hârtie în școli, ci trebuie să ajungă mai mult lapte în școli. Asta trebuie să ne asigurăm, asta trebuie să ne asigurăm că se va întâmpla odată cu reformarea uh, Uh, tuturor regulilor. În 2016 trebuie să ne asigurăm că birocra- uh, birocrația aceasta va scădea. În momentul de față, școlile sunt uh, asaltate de responsabilități birocratice și nu, nu avansăm. Am mai tot spus, uh, de asemenea, că rata de eroare tot uh, crește și în domeniul nostru și asta generează o serie de dezbateri uh, la Comisia Bugete. Rata de eroare este întotdeauna un semnal negativ pentru cei de la bugete. Dacă rata de eroare crește, atunci controlele se, intensif, se intensifică. Deci trebuie să ne întrebăm de ce crește această rată. Din punctul meu de vedere, această creștere se datorează și birocrației excesive. În Germania, spre exemplu, se transmit o mulțime de fluturași către fermieri și fluturașii aceștia care vin de la autorități uh, le spun fermierilor, practic, că autoritățile nu prea știu cum anume să interpreteze anumite reguli. Și dacă autoritățile nu știu cum să interpreteze regulile, atunci vă dați seama, nici uh, fermierii n-au de unde să știe. E clar că birocrația trebuie să scadă dacă e ca rata de eroare să scadă la rândul său. Și asta trebuie să spunem și noi, sus și tare, din nou și din nou, birocratizarea excesivă, birocrația excesivă trebuie să fie combătută. Uh, sper ca și fermierii să simtă la un moment dat faptul că depunem eforturi în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Am discutat îndelung despre simplificare ieri. Și o parte a spuselor dumneavoastră se leagă de uh, ce am spus ieri. Domnul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, ce facem noi, de fapt, are efecte negative împotriva noastră rezerva de criză. A, nu este suficientă, dat fiind embargoul rus, așa cum a spus și raportorul, iar uh, consecința este, consecințele sunt simțite de o majoritate a sectorului agricol. Iar uh, finanțarea necesară pentru aceste rezerve de criză nu ține de, ține de o, este afectată de o viziune politică proastă. Alegerile legate de mobilizarea acestei rezerve trebuie să fie transparente și să fie făcute rapid. Ar fi absurd ca banii acestei rezerve care au fost colectați în mod contestabil nu ar ajunge la agricultor până la urmă, când fondurile au fost uh, cheltuite. Trebuie să reamintim Comisiei pentru Bugete că fondurile agricole au scăzut cu 20% în uh, ultimii 15 ani și că astăzi nu, se, nu mai putem accepta încă o reducere a fondurilor pentru agricultură. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Eh, mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt. Vreau să spun, să menționez câteva priorități care aș dori să fie incluse aici. În primul rând, ajutorul specific pentru micile exploatații agricole, pentru că eu cred că susțin foarte multe lucruri de muncă, contribuie la ocuparea teritoriului, au grijă de mediul rural și sunt foarte importante pentru a evita o mare problemă care apare în fiecare an și care distruge mii și mii de hectare și anume incendiile de pădure care la mine în Galiția sunt o nenorocire în fiecare an. În al doilea rând, aș dori să se include între priorități și promovarea piețelor locale și activitățile de conștientizare a contribuției piețelor locale la economia locală. În al treilea rând, sunt de acord cu problema uh, Uh, menționată de raportor privind apicultura. Aș dori să includem aici lupta împotriva amenințărilor, uh, cum ar fi pesticidele și organismele transgenice. Mulțumesc foarte mult! Pani poseł Hans Garcia, bardzo proszę. Hans Garcia. Mulțumesc foarte mult. Adevărul este că Uh, susțin această trimitere la domeniul produselor lactate mai ales în contextul acesta al raportului pe sectorul lapte, care ne preocupă foarte mult. Ne preocupă ce se poate întâmpla aici. Comisarul spunea că există un orizont pozitiv pentru sectorul lapte în viitor, dar de fapt sunt foarte multe incertitudini, așa că ă, salutăm orice instrument care poate fi pus la dispoziția acestui sector acum. Și apoi ă, sprijinul pentru, pentru apicultură. Știm că este foarte importantă pentru uh, apicultori, au o contribuție foarte mare la dezvoltarea agriculturii, apoi programul de lupte, uh, fructe și lapte în școală este foarte important pentru tineri pentru că ei reprezintă viitorul nostru și s-a făcut deja trimitere la amendamente și la ideea de a prezenta un proiect pilot. Proiectul, proiectele pilot, ă, între acestea niciodată aproape nu există un proiect din agricultură și vă propun un care cred că este necesar. Dacă viitorul nostru sunt copiii și tinerii, atunci ă, am un proiect ă, ca acești tineri și copii să primească formare și informații privind instrumentele de calitate din domeniul agrimentar. Uh, în sistemele de educație uh, din statele membre nu se fac trimiteri la uh, denumirile de origine protejate, la specialitățile tradiționale și ei sunt cei care trebuie să le cunoască, pentru că în momentul în care copiii cunosc aceste etichete și știu să le citească și știu ce înseamnă, atunci uh, Uh, ajută ca în casele noastre să intre mai ușor aceste produse. La fel uh, s-a întâmplat și cu tutunul, în momentul în care copiii le-au zis părinților să se lase de fumat. Deci proiectul meu pilot este foarte important. Eu cred că de fapt, cunoașterea este un instrument fundamental pentru a sprijini dezvoltarea agriculturii. Putem vorbi foarte mult despre etichetele cu indicații geografice, despre denumirile de origine protejată, despre specialitățile tradiționale, dar le cunoaștem numai noi. Trebuie să facem eforturi ca ele să fie cunoscute de toată lumea și ca tinerii să ducă în casele lor aceste informate. De aceea propun acest proiect pilot. Cum spuneam, în cele 27 state membre, sistemele de învățământ nu fac uh, niciun fel de referință la acest instrument atât de util pentru economia europeană și pentru sănătatea tuturor consumatorilor europeni. Mulțumesc, domnul Roda. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește rezerva de criză? Ne așteaptă vremuri uh, grele și o sarcină nu prea plăcută. În Danemarca, țara mea, se manifestă o ten- tendință de, de a da vina pe agricultură imediat. Iar, uh, iar agricultura este neînțeleasă nu se înțelege de ce primește asistență financiară pentru situații de criză. Noi trebuie să să explicăm că acești bani vin din sectorul agricol, din plățile directe. Acolo, de acolo vin aceste fonduri de criză. Deci când Comisia sau statele membre încearcă să pună mâna pe acest fond pentru situații de criză, asta e echivalează cu un furt. Asta trebuie să explicăm, ceea ce nu s-a făcut până acum. Și trebuie explicat limpede. Iar în ceea ce privește asistența oferită, asistența financiară oferită exploatațiilor mici, eu înțeleg foarte bine accesul structural Înțeleg foarte bine argumentele făcute, de pildă, de colegul de la GUE, dar dați-mi voie să vă spun că politica agricolă ar trebui să asigure competitivitatea acestui sector, în primul rând, fiindcă altfel, fără un sector competitiv, vom plăti un preț foarte mare în lumea mondializată, globalizată, unde comerțul liber câștigă teren și uh, unde, și unde noi încheiem acorduri de liber schimb. Deci, agricultura, deci agricultura competitivă ar trebui să fie elementul cel mai important pentru noi, respectând, bineînțeles, structura existentă în statele membre și respectând, bineînțeles, agricultura de mici dimensiuni. Iar în ce privește birocrația? Trebuie să nu renunțăm la lucrurile bune în momentul în care încercăm să le rezolvăm pe cele rele. Ieri a avut loc o audiere și de fiecare dată când are loc un, eveniment, un astfel de eveniment în Parlamentul European, eh, iar în Parlamentul European avem eh, legisla- dăm legislații, dăm legi cu titluri pompoase, dar nimeni nu își dă seama care sunt efectele reale pe teren al acestor, acestora. Asta este o problemă și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru la Comisia noastră și la Comisia pentru Mediul Înconjurător. Avem o mare răspundere în Parlamentul European în ceea ce privește politica noastră agricolă și în ceea ce privește regulile cu privire la subvenții, care nu sunt deloc transparente. Vreau să îi răspund domnului Iar. Mă refer la comentariile sale privind laptele și fructele în școli. Cu tot respectul pentru Rica Muller din grupul meu care a redactat un raport excelent, eu am unele rezerve în ceea ce vește acest program. La mine în țară se spune, ia uite cât de absurd e Uniunea Europeană. Poate că intențiile sunt bune, dar trebuie să ne dăm seama ce înseamnă toate astea. nu-mi place când, când se spune că e vorba de hrănirea tinerilor și sănătatea tinerilor. Iar în același timp, programul este lărgit pentru a cuprinde uh, produse dulci, cum ar fi cacaua, care nu e sănătoasă. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer het kort te houden. Um... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succint. Foarte important ce au spus antevorbitorii mei. Foarte important să, ca banii europeni să fie folosiți pentru investiții. Trebuie să fim competitivi pe piețele mondiale. Banii europeni trebuie să fie folosiți pentru investiții în mediul de afaceri și eh, la nivelul inovării. Trebuie să fim competitivi pe viitor. Și, și nu trebuie să fim să, să, și trebuie să mm, reducem dependența de banii de la de banii europeni. Trebuie să ajutăm fermierii să aibă acces la piețe fără să fie dependenți de banii sau de birocrație de la Bruxelles. Apoi s-a vorbit despre sectorul laptelui pendelete. Mai sunt și alte sectoare însă care suferă de pe urma boicotului rusesc. E greu să le, exprim, să le explicăm altor uh, agricultori din sectorul porcinelor sau păsărilor că sectorul laptelui primește mai mulți bani, că ei deja primesc mai mulți bani acest sector prin prime, pentru că numărul hectarelor este foarte mare. Trebuie să ne gândim și la alte sectoare și vreau să se numească aceste sectoare. Nim zapowiem kolejnego posła, chcę przywitać gości pana. Mulțumesc înainte de a da cuvântul următorului vorbitor. Îi urez bun venit domnului Hausminke, urez bun venit uh, oaspeților domnului Hausminka din Germania. Și acum dau cuvântul domnului Rope. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad uh, labai gerai, kad pranešėjai, pristatydami pranešimą, pasakė problemas liečiančias Europoje pieną. Mă bucur că domnul raportor a subliniat principalele probleme din sectorul laptelui embargoul rusesc și așa mai departe. Eu aș vrea să mă concentrez pe următoarele aspecte. Sprijinul oferit are ca scop atingerea următorului obiectiv, supraviețuirea tuturor fermelor europene. Dacă stăm cu mâinile în sân, unele ferme vor falimenta situația diferă de la un stat membru la altul și trebuie, ținut cont de, trebuie să se țină cont de acest lucru. În ceea ce privește rezerva de criză, s-au luat decizii bune în 2014. Când acești bani au venit uh, din alocări directe. Sprijin poziția Uniunii Europene față de Rusia. Poate am putea să ne arătăm mai fermi, mai stricți. Problemele legate de embargoul rusesc ar trebui rezolvate prin plățile directe. Fermierii nu trebuie lăsați de iz- izbeliște. În ceea ce privește programul de la, pentru lapte, o treime din școli nu îl folosesc. Dacă toate școlile ar ar aplica programul, nu mai avea bani suficienți pentru programul laptelui. Apoi, în ceea ce privește pesta porcină, în țările baltice, mă întreb ce bani, ce fonduri vom folosi pentru a uh, rezolva această problemă acolo. Mulțumesc. Domnul Ribeiro. Doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, în ceea ce privește uh, proiectul domnului Evans, este foarte important din mai multe motive. În primul rând, fiindcă astăzi uh, fast food, um, e, fast food e la modă și, și mai ușor și mai ieftin, deci e foarte important să-i educăm, pe, să-i învățăm pe copiii noștri să mănânce alimente sănătoase, produse agricole, deci nu cred că se bate cap în cap acest proiect și programul de programul laptelui, fructelor și legumelor în școli, pe care l-am aprobat acum trei săptămâni. Acestea merg mână în mână, deci cred că acest proiect ar trebui să fie sprijinit de comisia noastră. Încă un aspect cu privire la sectorul laptelui. S-a vorbit foarte mult despre sprijinul pe care, de care beneficiază acest sector, dar vreau să vorbesc încă o dată de regiunile ultraperiferice și regiunile muntoase. Știți foarte bine că aceste regiuni au fost numite regiuni defavorizate de uh, eliminarea cotelor de lapte. Iar uh, în regiunea mea se reduce treptat uh, prețul laptelui plătit producătorului și acest lucru se va, va continua, așa anunță industria. Noi avem nevoie de un fond care să ocrotească pe agricultori, să le dea siguranță. Iată de ce este foarte important ca această suprataxă din țările care au renunțat la contingent anul trecut să fie folosit și nu să ajungă înapoi în bugetul general al comi- de bugetul general și să fie utilizat pentru crearea acestui fond care să dea stabilitate agricultorilor pentru an pentru pentru a um, reuși să punem capăt acestei uh, scăderi continue a prețului pe care îl primesc uh, agricultorii. Mulțumesc! Domnul Sebastian. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne bucură ce am auzit apropo de faptul că unele dintre mecanismele noastre nu au funcționat așa cum trebuia să funcționeze, mai ales cele destinate luptei combaterii embargoului rusesc. Și e vorba de produse care au rămas în afara a acestor mecanisme de ajutor. Vreau să mă refer la sectorul fructe și legume, pentru că uh, azi după amiază vom vorbi despre raportul domnului Melo și se leagă de ce am discutat noi aici. Europa este deficitară la producția de fructe și legume și în același timp se abandonează foarte multe locuri, foarte multe ferme, foarte multe hectare, mai ales în sudul Europei, pe unde se produceau aceste produse. Iar impactul plăților directe față de această producție nu funcționează reiese astfel o dependență alimentară mai mare față de exterior, iar consumul de fructe și legume este în scădere și a ajuns să fie considerate produse de lux, mai ales dacă ne gândim și la austeritatea socială. Foarte multe familii nu mai au fructe și legume pe masa lor. E necesar ca acest proiect de introducere în școală realmente să fie aplicat cu toată forța necesară iar Parlamentul, instituțiile trebuie să se asigure de acest lucru. Trebuie să se asigure că toate statele vor dirija aceste plăți, aceste sectoare către sectorul fructe și legume, ceea ce nu se întâmplă în Spania, de exemplu, care este unul din cei mai mari producători de fructe și legume. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę o zabranie głosu przedstawiciela. Mulțumim. Îi dau acum cuvântul domnului Heusler, de la DG Agri să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, că iată îmi dați ocazia să vă prezint pe scurt uh, proiectul de buget pe 2016. Bineînțeles, unele explicații sunt doar de natură prealabilă, uh, Proiectul va fi oficial uh, prezentat pe 27 mai, cum bine a spus raportorul. 2016 va fi anul în care reforma va fi aplicată în totalitate, asta și din perspectivă bugetară. Asta înseamnă că în 2016, pentru prima dată, multe dintre măsurile incluse în această reformă vor fi puse în aplicare. Măsurile uh, care se referă și la plăți, spre exemplu. În 2016, transferurile între uh, cei doi piloni ai uh, politicii agrare vor fi puse în aplicare. Este vorba despre decizia luată practic anul trecut uh, și de asemenea plafonarea uh, plăților va deveni realitate. Și în ceea ce privește arhitectura punerii în aplicare a reformei, plățile cuplate, etc., vor fi incluse în acest proiect de buget și în acest proiect de buget veți primi noile detalii cu privire la plățile directe pentru Croația, Bulgaria și România. În momentul de față ne dăm seama că nevoia de fonduri pentru 2016 va fi mai uh, scăzut uh, sau nu, uh, plă, plățile directe disponibile vor fi uh, scăzute, asta din pricina faptului că am constituit această rezervă de criză folosită prea bine din pricina embargoului impus de Rusia. Corecturile financiare și nevoile uh, de finanțare în acest sens se referă, și lucrul acesta este important, doar la rezerva de criză, după cum bine s-a spus deja. În ceea ce privește disciplina financiară acum, dați-mi voie să vă spun că, bineînțeles, fondurile neutilizate uh, adică fondurile care nu sunt folosite pentru uh, depășirea unei crize vor fi re plătite fermierilor în anul următor. Să nu uităm că anul acesta, în curând, 800 de milioane vor fi rambursate din nou fermierilor din pricina faptului că această sumă nu a fost uh, folosită în 2014 și, bineînțeles, și în 2016 se va întâmpla același lucru în cazul în care uh, situația este la fel ca în 2014. În ceea ce privește fondul agricol, bineînțeles, vom re respecta toate uh, regulile stabilite în cadrul financiar multianual pentru anul 2016. În ceea ce privește plățile pentru fondul de dezvoltare rurală, însă ne regăsim de ceva vreme încoace într-o situație cam tensionată. Știți prea bine că angajamentele de plată ale Comisiei sunt dificil de acoperit în uh, totalitatea lor și mai mult ca sigur această tensiune va persista și în anul 2016. Știți prea bine că în 2016 uh, vom fi obligați să achităm și plățile neefectuate pentru uh, perioada 2007-2014, precum și prima tranșă din uh, uh, perioada de programare 2014-2020. În 27 mai însă veți putea citi proiectul nostru de buget și, bineînțeles, stăm la dispoziția noastră pentru explicațiile suplimentare de care poate veți avea nevoie. S-a vorbit astăzi mult despre acest subiect și tocmai de aceea vreau să, să-l menționez și eu. Programul uh, fructelor și laptelor în școli. Au existat voci care au cerut extinderea acestui program, însă să nu uităm că există un plafon maxim în uh, Uh, acordul de bază. Uh, deci, uh, legiuitorul a stabilit clar suma maximă care poate fi cheltuită pentru acest program și, prin urmare, bugetul nostru nu poate să încalce dispozițiile deja adoptate. În ceea ce privește măsurile pregătitoare și proiectele pilot, așteptăm propunerea propunerile dumneavoastră, știți prea bine, anual Comisia evaluează uh, aceste propuneri și uh, același lucru se va întâmpla și anul acesta. Vom vedea ce anume putem aplica în 2016 și ce nu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să spun și eu uh, câteva lucruri, asta înainte de a-i da cuvântul raportorului. PAC are multe ambiții, spre exemplu garantarea veniturilor uh, fermierilor care sunt în scădere, dar mai există și obiective precum competitivitatea, pe care ați menționat-o unii dintre dumneavoastră, investiții, inovare, în special în contextul TTIP, și mai sunt și obiectivele de mediu care sunt uh, strâns legate de măsurile PAC. Și mai există și latura educației, uh, în care se înscrie și programul distribuirii laptelor și, laptelui și fructelor în școli. Dat fiind acest, uh, acest larg domeniu de aplicație, iată, avem foarte multe de făcut. Dar văd că și domnul Nicholson vrea să intervină. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, agricultura se confruntă cu multe dificultăți. În regiunea mea n-am văzut niciodată în trecut o situație mai uh, proastă decât în momentul de față. Prețul la carne de uh, miel, uh, carnea de vită, toate au scăzut. Până la urmă totul a, a scăzut la nivel de agricultură. Și asta se vede și la nivel de buget. Vedem că bugetul pentru PAC scade din nou și din nou, scade în fiecare an uh, și uh, scade, scade masiv și mai mult ca sigur lucrurile nu se vor schimba prea curând. Noi încercăm să apărăm bugetul în măsura în care putem. Eu uh, tind să să protejez uh, sau eu uh, întotdeauna am fost de părere că bugetul trebuie să fie protejat uh, sau sumele alocate pacului în momentul de față ar trebui să fie pro- protejate. Din păcate s-ar putea să mai scadă. Să, să nu uităm că și în trecut au existat situații în care banii de la PAC au fost răpiți și alocați altor proiecte la nivel european. Lucrul acesta, în cazul în care se va mai propune, este complet inacceptabil. Spre exemplu, după, după criza lactatelor din 2009, Comisia a obținut o mulțime de uh, beneficii ca urmare a cumpărării produselor lactate, dar aceste beneficii nu au fost reinvestite în agricultură. Așa ceva n-ar mai trebui să se întâmple. Prin urmare, suprataxele ar trebui să rămână la, în sector sau cel puțin la capitolul agricultură. Dar din păcate, lucrurile nu sunt uh, așa de clare pe cât ar trebui să fie. Să ne amintim că la finele anului trecut, rezerva de criză pentru agricultură ar fi putut să fie văduvită sau și a fost văduvită de o mulțime de fonduri, uh, lăsându-ne așadar uh, incapabili, în situația de a fi incapabili să achităm eventualele facturi generate de anumite uh, crize care ar fi putut uh, și care au survenit în parte. Deci, haideți să nu, să nu ne mulțumim cu status quo-ul. Uh, haideți să cerem uh, folosirea mai eficientă a fondurilor. Spre exemplu, Uh, controlele, verificările demarate de către Comisie implică costuri uh, mari pentru Comisia Europeană. Dacă numărul uh, verificărilor ar scade, dacă controlele ar fi mai bine țintite, atunci am face economii, economii importante care ar putea fi folosite pentru investiții în domeniul agricol. Uh, Haideți, uh, haideți să cerem lucrul acesta. Dacă tot uh, ne dorim locuri de muncă noi, uh, haideți să oferim posibilitatea agriculturii de a crea aceste locuri de muncă de care, iată, economia europeană are atâta nevoie. Haideți să construim pe bazele pe care le avem, să nu lăsăm tăiate aceste Uh, baze și să ne asigurăm că agricultura europeană are într-adevăr un viitor. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult! Văd că le-am dat uh, multe sugestii raportorilor. Prin urmare, îi dau acum domnului Fernandez cuvântul pentru a reacționa la cele spuse. Mulțumesc. Cele spuse de către colegi uh, merg mână în mână până la urmă cu propunerile mele. Și mă bucur că așa stau lucrurile. Bineînțeles că nu vom rezolva în 2016 problema birocrației, dar putem transmite semnale uh, în ceea ce privește birocrația excesivă. Ar fi bine ca în curând să putem avea studii care să ne arate cât anume a costat fiecare euro care ajunge la beneficiar. Dacă am avea analize de genul acesta pentru fiecare uh, program în parte, cu siguranță am avea mari surprinze, surprize. Uneori uh, suntem și noi vinovați, pentru că în loc să simplificăm, uh, complicăm lucrurile. Din păcate, uh, iată, aceste complicări duc, uh, pe de o parte, la utilizarea sau la, la costuri suplimentare, dar, din păcate, pot duce și la neutilizarea de către eventualii beneficiari a programelor. Asta se întâmplă în sectorul fructelor, legumelor. Mai vreau să vă spun ceva. 125 de milioane au fost alocate anul trecut pentru embargoul rus și să nu uităm că doar 37 de milioane au fost utilizate. Deci, iată, problema execuției există, trebuie să găsim motivele non-execuției. Uneori, aceste, această non-execuție se datorează dificultății accederii la pro- program. În ceea ce privește rezerva de criză, acum nu știu dacă neapărat uh, această temă va fi inclusă sau nu în scrisoarea rectificativă care va ajunge la noi la finele anului. Când am adoptat uh, CFM-ul, Parlamentul a spus cât se poate de clar că nu își dorește ca rezerva de criză să fie constituită din banii agricultorilor. Nu știu dacă vom putea utiliza această rezervă de criză pentru că e cam ciudată situația. Uh, practic, uh, folosim banii agricultorilor pentru a finanța rezerva de criză pentru agricultură. Deci da, asta este asta este, acesta este mecanismul. Nu mi se pare neapărat logic. Acum, în ceea ce privește proiectele pilot, Într-adevăr, ele trebuie să fie evaluate de către comisie. Eu nu mă voi pronunța în ce privește proiectele despre care am auzit, însă am ascultat multe sugestii potrivite uh, legate de educație, printre altele. Eu sunt uh, unul dintre promotorii dezvoltării rurale ca bază a uh, coeziunii. Dar și agricultura generează o serie de locuri de muncă și uh, agricultura, bineînțeles, nu trebuie să ignore celelalte programe, celelalte linii de finanțare, chiar Orizontul 2020, uh, cercetarea, etc. Agricultura uh, trebuie să încearcă să se înscrie în această uh, Uh, în acest cadru comun de aplicare a fondurilor trebuie să găsească conexiunile posibile între ea și celelalte fonduri. Vă mulțumesc pentru sugestiile făcute, au fost foarte bune, aștept și altele, bineînțeles. Am luat uh, notă de ambițiile pe care le-ați exprimat și cu care sunt într-o totul de acord. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Deneanu. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Îmi dau seama că toți colegii vor să combată uh, birocrația și să promoveze simplificarea. Este o temă recurent, recurentă cu care cu toții suntem de acord până la urmă. În al doilea rând, rezerva de criză care a fost uh, menționată într-adevăr de mai multe ori uh, și deci, uh, rambursarea ei. Într-adevăr, e important ca banii agricultorilor să revină agricultorilor, să ajungă din nou la agricultor. Dar, bineînțeles, înainte de asta trebuie să folosim toate marjele, bineînțeles. problema competitivității agricole, bineînțeles, nu exclude uh, ajutoarele oferite micilor uh, exploatații agricole care se regăsesc în uh, regiunile dificile. E important ca pacul să țină în viață, să ajute la supraviețuirea unei vieți, unei vieți rurale, unei vieți încărcate de tradiție. Și acest um, stil de viață trebuie să fie încurajat și sunt de acord tocmai de aceea cu toți fost cei care spun că nu trebuie să uh, distrugem exploatațiile agricole pentru că, până la urmă, acestea dau caracterul uh, specific uh, teritoriului nostru. S-a vorbit de asemenea despre piețele locale. Este într-adevăr o temă importantă, dar până la urmă statele și autoritățile locale sunt cele responsabile de crearea acestor pieți locale. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că cu toții suntem preocupați de volatilitatea prețurilor. Știm ce se întâmplă cu prețul la lactate, dar și alte sectoare sunt afectate de aceeași uh, tendință. E, ar fi important să găsim uh, instrumentele uh, utile pentru combaterea acestui flagel uh, Astfel am putea garanta securitatea agricultorilor, am putea avea securitatea agricolă. În încheiere, uh, domnul Nicholson vorbea despre bugetul la agricultură. Da, sunt întru totul de acord. Acesta nu trebuie scăzut și asta în niciun caz. Domnul președinte, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Amendamentele trebuie să fie depuse, așadar, până în data de 22. Mulțumim foarte mult uh, invitatului nostru, mulțumesc uh, raportorului nostru, mulțumesc colegilor. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Państwa, przechodzimy do punktu siódmego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 Domnul Ghizeche este raportor, raportor uh, uh, comisia competentă pe fond este comi- Comisia pentru Control Bugetar, domnul Savama este acolo raportor, domnul Savama a, a fost și membru sau a venit în comisia noastră, l-am cunoscut așadar. Este vorba aici despre un raport din proprie inițiativă cu privire la protejarea intereselor financiare. Uh, avem de întocmit un aviz. Este vorba despre responsabilitatea pentru uh, aplicarea PAC și responsabilitățile conexe. După ultima ședință a Consiliului, uh, lucrurile s-au mai clarificat dar uh, s-au luat și decizii care complică până la urmă viața fermierilor și punerea în aplicare. Așadar, uh, până la urmă, trebuie să, să analizăm cu mare atenție aceste propuneri, dar domnul Ghise cu siguranță are mai multe detalii pe care ni le va putea da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt. Audierea de ieri ne-a arătat din nou că complexitatea PAC a crescut uh, mult în ultimii ani, fără ca birocrația să fie combătută. Agricultorii care își uh, petrec mai mult timp uh, completând formulare decât îngrijind animalele, din păcate, sunt uh, regula zilei. Costurile sunt de 4 miliarde de euro la nivelul statelor membre, cu siguranță tendința este ascendentă, asta ca urmare a introducerii ecologizării. Sistemul actual și-a atins granițele, lucrul acesta este cât se poate de evident și trebuie să acționăm cât mai repede cu putință. Și tocmai de aceea salut inițiativa uh, raportorului uh, Uh, Savama de la Comisia pentru uh, Control Bugetar și a comisarului Hogan. Aceștia își doresc simplificarea PAC, astfel încât agricultorii, uh, centrele de efectuare a plăților și contribuabilii să aibă numai parte de beneficii. Complexitatea plăților, sistemului de plăți, datorează sistemului sistemului complicat de cerințe, de condiții care trebuie să fie îndeplinite. Și tocmai de aceea, iată, trebuie să procedem la uh, simplificare. Bineînțeles, uh, agricultorii, dată fiind uh, regulile foarte complexe, sunt depășiți de situație și asta duce la o serie de erori care se, se, se petrec din greșeală. Uh, sunt neintenționate. Asta duce la creșterea controalelor Comisiei Europene și la creșterea costurilor implicate de lucrul acesta. Deci dacă simplificăm birocrația, atunci cu siguranță și rata de eroare va scădea și costurile implicate de controle vor scădea. Agricol, agricultorii din circumscripția mea se plâng întotdeauna de numărul mare de formulare care trebuie să fie bine uh, Uh, îndeplinite. Deci, tocmai de aceea eu cer uh, concentrarea uh, verificărilor. De asemenea, cer ca în fiecare an controlele să nu fie făcute neapărat și de către comisie și de către curtea de audit, de auditori. Multe dintre greșeli ar putea fi eliminate în cazul în care sistemele digitale ar fi simplificate. Să nu, ne uit, să nu uităm ce ne-a spus expertul din Polonia ieri. Domnia sa ne-a spus că după introducerea unor sisteme informaționale în Polonia au uh, uh, costurile au crescut. Însă, uh, sau tocmai de aceea trebuie să stabilim clar măsuri de îmbunătățire a sistemelor uh, digitale, astfel încât uh, costurile să scadă. Pentru că, din păcate, dacă măsurile decise nu sunt neapărat cele mai bune cu putință, ele ar putea duce la efectele negative pe care tocmai nu ni le dorim. Deci, iată, mare atenție, cam astea au fost propunerile mele și aștept, bineînțeles, sugestiile dumneavoastră. Mulțumim. Urmează domnul De Castro. Grazie, președinte. Intervengo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iau cuvântul în numele colegului meu, domnul Zane, de la Socialiști, care nu poate participa pentru că este undeva într-o deplasare oficială. În următoarele câteva zile îl voi informa ca să vedem cum susținem proiectele acestea astăzi. Domnul Zane dorea să accentueze câteva chestiuni specifice. În primul rând, toată greutatea acestei activități birocratice, iar simplificarea nu ar trebui să se ducă la o sporire a fraudei avem nevoie de abordare integrată ca să fim siguri că sistemul este bine protejat. E vorba de mecanisme de control pentru PAC. Multe dintre ele sunt foarte greoaie, dar există o serie de competențe care se repete la diverse niveluri, nivel uh, național, nivel local. Există o mulțime de niveluri cu agențiile de plăt și sistemul, de fapt, duce la uh, o povară administrativă excesivă la nivel european. Și dacă ne gândim și la toată sistemul de plăți, am putea face un, uh, un pas înainte în ce privește simplificarea. Trebuie să fim flexibili și să ne asigurăm să, că nu există și o rată foarte mare a erorilor. Lucrul acesta uh, sigur va fi greu de îndeplinit, pentru că dacă analizăm problema plăților directe și în cazurile în care Uh, au uh, reieșit deja o serie întreagă de probleme și care se aplică, eu știu, la o sumă limitată care este controlată, trebuie să ne gândim dacă abordarea asta este eficientă sau nu. Obiectivul principal uh, este să-i mulțumim pe fermier. Raportorul accentează ideea că abordarea trebuie să fie concretă și realistă. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Hausling are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Există o chestiune pe care trebuie să o resping și anume faptul că agricultorii își petrec cel mai mult timp uh, îndeplinind uh, fel și fel de cerințe birocratice. Eu cred că agricultorii uh, petrec mult timp nu acolo, pe, ci pe câmp ar trebui să vedem exact uh, care este greutatea netă în practica acestor uh, sarcini administrative. Prima pe hectar într-o exploatație normală, dacă uh, nu se poate completa într-o singură zi formularul respectiv, ar însemna că agricultorul e depășit de situație. Trebuie să avem o atitudine credibilă iar dacă jumătate din venitul agricultorului provine din Uniunea Europeană, atunci în momentul acela avem obligația de a verifica utilizarea banilor. Deci nu trebuie să avem o reacție exagerată și să spunem că sunt prea multe controle administrative. Ar fi bine ca agricultorii să trimită numărul de cont la Bruxelles și să li se vireze banii în cont. Nu poate să fie așa de simplu. Trebuie să existe cu un control și o justificare a plăților și sunt de acord cu cele spuse apropo de regruparea controalelor, integrarea controlelor, controlelor. Asta e un lucru bun, însă nu trebuie ca la fiecare cinci zile să vină cineva la exploatație să verifice aia și aia. Sigur, integrarea eh, este un lucru bun, trebuie să existe o cooperare între diversele niveluri ale administrației. Cum spuneam și ieri la audiere, privind simplificarea, Trebuie ca în cadrul simplificării să nu dorim să scăpăm de măsurile de mediu și să spunem că măsurile de mediu sunt cele care răspund de această birocrație. Sunt multe alte lucruri care sunt la originea birocrației și nu măsurile de mediu. Curtea de conturi, după părerea mea, este pe calea cea bună și am avut o excelentă discuție între coordonator și Curtea de conturi și trebuie să acționăm în acest sens Cred că ar trebui uh, să împărtășim experiența noastră cu Curtea de Conturi, să dialogăm cu ei și sunt de acord să nu existe reacții exagerate. Sunt foarte multe lucruri prezentate în opinia publică, drept abuzuri sau cheltuieli proaste sau sunt chestiuni mici, sunt erori care n-au realmente o consecință practică. Deci nu trebuie să ne concentrăm numai și numai pe primul pilon, ci și, pilon, ci și pe al doilea pilon pentru că măsurile din al doilea pilon sunt cele care duc la foarte multă birocrație. Măsurile din programul LIDER sunt foarte complicate și măsurile acestea trebuie cumva simplificate. Dar uh, nu cred că la primul pilon sunt probleme atât de mari. Cred că problemele cel mai mult apar la al doilea pilon. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dorim să simplificăm uh, politica agricolă comună și să eliminăm o serie întreagă de obstacole pentru agricultori, pentru că ei pierd și timp și bani. Aici se adaugă și lipsa de respect, pentru că agricultorul îl vede pe cel care vine să-l controleze și care, evident, nu are aceeași viziune ca agricultorul. Sigur, controlorul este în serviciu autorităților europene. Eu sunt agricultor și am fost odată oprit de, un asemenea, de o asemenea persoană când eram la lucru pe câmp și este absolut umilitor. Se uh, aruncă o serie, o sumă foarte mare de bani, eu știu, milioane de euro aruncați pe asemenea controle administrative, ceea ce e scandalos. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Putem susține multe lucruri din acest raport. Punctul 3 este foarte important și partea a doua a acelui aliniat este important care arată că trebuie să se facă amendamente la uh, instrumentul legislativ de bază. Însă nu putem face acest lucru, iar unul din domeniile Uh, de unde ne vin multe plângeri este uh, severitatea sancțiunilor. Dacă un fermier, de exemplu, uh, își prezintă o, și înaintează o cerere și vine un inspector care arată că mai mult de 20% din teren nu este eligibil și e vorba de o tăiere a plăților, trebuie să forțăm cumva deschiderea legislației într-un fel, dacă chiar vrem să ne punem problema acestei severități, gravități a sancțiunilor. Punctul 6, după părerea mea, este important apropo de rata erorii în diversele statele membre. Iar când țările au nevoie, au uh, probleme, uh, au nevoie de asistență pentru punerea în aplicare astfel încât agricultorii să se poată conforma. E-government este foarte important pentru că există nu bandă largă uh, peste tot în Europa iar profilul de vârstă al unor fermieri le îngreunează utilizarea acestui instrument uh, și nu le permit uh, să aibă acces la sistemele de susținere puse la dispoziție de stat sau la diversele elemente de asistență. Mulțumesc pentru a-și putea completa cererile. Mulțumesc, domnul Flanagan are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru șansa de a vorbi. Mi se pare că orice subiect uh, am uh, vorbi aici, simplificarea tot reapare în discuție și majoritatea celor de aici doresc să se simplifice lucrurile, dar majoritatea celor de aici sunt oarecum frustrați eh, pentru că nu știm exact unde se poate face această uh, simplificare. Suntem aleși democratic și vrem să facem ceva, vrem să se întâmple ceva și se pare că o să devină imposibil să facem ceva. Uh, trebuie să creăm un mediu în care uh, agricultorii să fie motivați să respecte aceste legislații Sigur că nu poate să existe ceva fără control. Trebuie însă pusă în aplicare această simplificare la nivelul statelor membre, iar guvernele trebuie să aibă niște linii directoare pentru a reduce complexitatea acestor controle, mai ales când ne gândim la cele din domeniul Fondului Rural pentru Dezvoltare. Doamna McGuinness s-a referit aici la amenziile cu care se confruntă oamenii și uneori este vorba până la 100% din plățile pe care le-au primit primit. Nu mă deranjează faptul că sunt amendați dacă nu se conformează, dar ca să te conformezi trebuie să știi exact cu ce trebuie să te conformezi, trebuie să știi definiția termenului a se conforma. Și cum spuneam, uh, din statul din care vin eu, Republica Irlanda, lucrurile sunt foarte confuze pentru că sigur că te deranjează că ești amendat, dar dacă ești amendat când nu știi pentru ce ești amendat, e și mai rău, nu? Uh, pentru că dacă ești, nu e cinstit să se întâmple așa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dohman. Mulțumesc foarte mult. regulile aplicabile în PAC sunt din ce în ce mai complicate, iar uh, birocrația nu a fost redusă și asta ar trebui să se întâmple în viitor. Inspecțiile uh, înseamnă, de fapt, foarte mulți bani cheltuiți. 14 milioane cheltuiți pentru acest lucru uh, înseamnă foarte mult și se, se cheltuiesc foarte mulți bani uh, prin introducerea măsurilor de ecologizare. Sunt din ce în ce mai multe cerințe acolo. Asta înseamnă că presiunea asupra fermierilor este din ce în ce mai mare, iar noua politică agricolă comună trebuie să fie simplificată, trebuie să fie mai puțin birocratică și trebuie să folosim uh, uh pașii la care ne gândim acum datele care sunt la dispoziția statelor membre trebuie să fie mai fiabile, astfel încât controlele să nu fie repetate. Trebuie identificate statele care au cele mai bune performanțe și cele mai proaste performanțe pentru a putea face controle în acest sens iar timpul necesar pentru a completa diverse documente trebuie și el redus, pentru că mulți, foarte mulți trebuie să folosească consultanță și nu e normal. Oamenii trebuie să-și petreacă lucrul la câmp, timpul la câmp, pentru că în felul acesta se folosesc mai bine și banii contribuabililor. Și singurele persoane care beneficiază sunt băncile și instituțiile de creditare Trebuie să reducem controlele acestea și să facem analiza uh, bazată pe analiza de risc. Trebuie să existe o asemenea abordare bazată pe analiza de risc atunci când vorbim de controle agricultorii și producătorii nu trebuie să uh, fie uh, expuși unor controle disproporționat de mari și de multe și să petreacă atât de mult timp Eh, eu știu, făcând asemenea linii directoare, orientări pentru fermieri în aceste, pentru aceste chestiuni, eh, în loc să facă altceva mai util. Trebuie să avem o abordare integrată față de controle, iar toate controlele la o exploatație să fie făcute în același timp. În felul acesta uh, să fie un nivel mai scăzut al controlelor, iar povara să fie mai mică pentru uh, fermieri. Uh, fermierii ar trebui să aibă mai mult timp la dispoziție să-și desfășoare activitatea, pentru că se fac foarte multe lucruri în agricultură. Deci trebuie să ne concentrăm uh, pe alte aspecte, pentru ca altfel să nu se irosească timpul aiurea. Mulțumesc! Mulțumesc! Noi verzii nu considerăm că agricultorii ar trebui să rămână la latitudinea uh, forțelor pieții, pentru că s-ar distruge modelul de uh, fermă de familie, care este cel mai bun pentru comunitatea rurală. Noi investim și așteptăm uh, beneficii sociale și de meniu și dacă vrem să menținem încrederea cetățenilor, trebuie ca aceste cheltuieli să fie auditate, mai ales în cazul PAC, care reprezintă 43% din bugetul anual al Uniunii. Deci trebuie să uh, obținem tot ce dorim o să obținem pentru comunitatea rurală. Susținem controlele eficiente, ele trebuie introduse fără a sacrifica um, scopurile uh, reglementărilor. Monitorizarea este importantă, dar nu trebuie să ducă neapărat la sancțiuni iar din foarte mult din costurile acestea mm, nu, nu reprezintă de fapt foarte mult, că e vorba numai de 7%. Uh, sunt de acord cu cele spuse de domnul Flanagan, pentru că trebuie să sporim consecvența și claritatea, pentru că e bine să știi de ce ești monitorizat. Iar fermierii trebuie să știe la ce să se așteaptă vreau să vă propun că avem nevoie de clarificarea termenului de fermier activ. Nu are rost să dăm bani uh, să susținem activitatea fermierilor bogați sau cei care cumpără teren ca să facă speculații. Uh, banii aceștia sunt destinați celor care chiar fac agricultură, nu care sunt proprietari de teren dacă am avea o abordare integrată față de, uh, față de controle, nu cetățenii uh, s-ar aștepta să fie siguri că banii lor sunt bine folosiți, iar agricultura este sensibilă față de prioritățile de mediu. Trebuie să existe o mai bună comunicare cu fermierii în programul de ecologizare și cel de mediu. Curtea de Conturi Europeană Uh, a transformat aceste măsuri de control în niște standarde verificabile pe care le măsoară și susținem această idee. Înțelegem, eu știu cât de frustrați uh, sunt fermierii pentru că sunt monitorizați, dar susținem un sistem de monitorizare robust pentru că e vorba de bani publici. Noi gândim, ne credem însă că ar trebui să existe un singur control care să fie bine implementat, bine aplicat și uh, fermierii să înțeleagă foarte bine de ce sunt amendați și înainte de a fi amendați. Mulțumesc. Mm, domnul Danta are cuvântul. Domnul Danta? Mulțumesc, domnule președinte, mă scuzați. Aș dori să mă refer la două chestiuni. În primul rând, realitatea controlelor uh, și modul în care se petrec. Cred că în același timp trebuie să umanizăm și să simplificăm controlele. Trebuie să cumva să le regrupăm. Avem cu toții exemple de inspectori, oricare ar fi entitatea pe care o reprezintă, care se comportă ca niște Rambo, așa, și nu inspectori ar unui organism oficial. Și apoi problema simplificării. Problema simplificării. Aici am oarecare stânjeneală. Să nu uităm că am prezentat noi, noi parlamentari, am, noi parlamentari am înaintat 8.000 de amendamente la propunerea comisiei în momentul în care am analizat cele patru texte referitoare la PAC. Cele 8.000 de amendamente nu au contribuit la simplificarea textului care se aplică astăzi. Cred că înainte de a arunca oprobriu asupra altora, trebuie să ne facem mea culpa și să fim realiști apropo de acest subiect. Mie, uh, mi se pare că mai există o problemă apropo de textul pe care l-am votat uh, pentru că există o serie întreagă de derogări uh, la nivelul aplicării, trebuie să vedem dacă este responsabilitatea statului, a puterii regionale, a serviciilor comisiei, uh, a acestei uh, concurs între direcțiile generale, mai ales cele care n-au buget, dar care au ceva de spus în politica agricolă comună, pentru că e greu să recunoaștem, uh, să ne recunoaștem noi acolo în textul acesta și modul în care e pus în aplicare. În toamnă sunt propuse o serie întreagă de reuniuni, de audieri, unde vom discuta această chestiune și trebuie să vedem ce anume s-a adăugat între votul de la Parlament și modul în care se aplică textul în teren. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e drept. Și noi am promulgat această reformă, Comisia noastră, Parlamentul European, și uh, la capitolul scăderea birocrației, uh, rezultatul nostru nu a fost unul pozitiv. Până la urmă, la finele uh, negocierilor ne-am concentrat mai degrabă pe alte aspecte și nu pe scăderea birocrației. Cu toate acestea, avizul este foarte important. Mă bucur tare mult că îl discutăm astăzi. Avem nevoie de o scădere a birocrației. Ne aflăm așa într-un cerc vicios. Colegul spunea că avem nevoie de, un, de controle mai puține, pentru că, până la urmă, controlorii nu fac nimic altceva decât să primească bani pentru a împiedica pe fermier să-și facă treaba. Deci e un cerc vicios. Dacă rata de eroare crește, atunci uh, controlele se intensifică și noi suntem responsabili până la urmă de scăderea birocrației dar uh, scăderea uh, birocrației înseamnă și o scădere a ratei erorilor și dacă rata erorilor scade, atunci, bineînțeles, și controlele scad. Mai apoi avem primul pilon. Din punctul meu de vedere, ecologizarea nu are ce să caute aici, pentru că ecologizarea a dus la uh, creșterea controalelor și uh, a dus la o serie de discuții foarte ciudate. Uh, spre exemplu, în Germania se discută acum despre amânarea efectării, efectuării plăților din pricina ecologizărilor. Uh, mă întreb ce se întâmplă, prin urmare, ce se va întâmpla într-adevăr. Uh, controlele sunt uh, prevăzute de obicei în luna decembrie, dar atunci e iarnă, măsurile de ecologizare nu pot fi verificate atunci, deci ar trebui să fie verificate altfel. Da, asta este situația. După aceea, să, să nu uităm de plățile directe și uh, decuplarea lor care ar putea contribui la scăderea birocrației. Trebuie să fim curajoși. Știu uh, de, care au fost declarațiile comisari, uh, comisarului, scăderea birocrației, dar fără aducerea vreunei atingeri bazei legislative. Dar trebuie să discutăm în acest context propunerile concrete și mi-aș dori mai multe uh, propuneri concrete. Obiectivele sunt pe placul nostru al tuturor, dar obiectivele concrete sau uh, măsurile concrete de simplificare încă nu ne-au uh, parvenit. Vreau să le urez mult succes raportorului și raportorilor din umbră și le cer să fie suficient de ambițioși. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pani poseł jeszcze. Mulțumesc foarte mult. Doamna Maginez. Mulțumesc și îmi cer scuze că ia din nou cuvântul. Am uitat să vorbesc despre Carta Drepturilor Fermierilor. Nu știu câte state membre au astfel de carte, dar noi avem o astfel de carte care trebuie actualizată. Domnul comisar, când a vorbit cu PPE-ul, a fost de acord cu ideea unei căr- carte europene a drepturilor fermierilor care să le respecte demnitatea în ceea ce participarea la sisteme și regimuri și să ofere lămuriri privind mecanismele de apel, birocrație și așa mai departe. <coughs> Poate că am putea să cerem comisiei să se aplece asupra acestui aspect prin intermediul amendamentelor. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję, zapewne będziemy do tego wracać. Mulțumesc. Da, vom reveni la asta, domnul Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție intervențiile și nu pot fi de acord, decât de acord cu majoritatea dintre cele spuse. Dar trebuie să fac totuși un comentariu Una dintre mm, cauzele birocrației uh, excesive a fost până la urmă includerea ecologizării la bilonul 1. Dacă am fi pus ecologizarea la bilonul 2 și am oferit fondurile necesare, atunci cu siguranță reforma aceasta a PAC nu ar fi fost atât de împovărătoare, dar din păcate n-am obținut majoritatea necesară pentru această schimbare. Cu toate acestea, iată, în momentul de față e nevoie de filtrarea tuturor acelor măsuri care generează și mai multă birocrație și și uh, lucrurile se complică și mai mult prin uh, actele delegate și să nu uităm că și măsurile la nivel național complică lucrurile. În ceea ce privește controlele, un lucru este clar și sunt de acord cu cele spuse de mulți dintre antevorbitorii mei. Acolo unde se folosesc fonduri publice, controlele sunt necesare, dar controlele trebuie să fie mai practice. În momentul în care fermierii nu mai înțeleg uh, controlele, atunci e clar că sistemul nu funcționează bine. Și în, uh, în uh, discuția cu Curtea de Conturi am ajuns la concluzia că trebuie să se facă o diferență între erori și fraudă. Acolo unde există fraudă, e clar că pedepsele trebuie să fie severe, dar dacă e vorba despre erori, trebuie să dăm dovadă de mai multă indulgență. Există o serie de erori care nu generează costuri suplimentare contribuabililor publici. Aceste erori nu trebuie să fie contabilizate, nu trebuie să fie, să fie calculate în rata de eroare care, odată ce crește, duce, duce la uh, Uh, creșterea controalelor, intensificarea lor. Să vă dau un exemplu. Vecinul meu uh, a, și-a mărit uh, fără neintenționat cu 5 metri suprafața eligibilă. Ei, ca urmare a descoperirii acestei erori, fermierul respectiv a fost obligat să achite o sumă de 800 de euro. Deci diferența aceasta trebuie să fie clar statutată și trebuie să mai discutăm despre pe subiectul acesta și cu Curtea de Conturi. Doamna Shire. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul McGuinness. Una este să vorbim despre PAC și alta este când există suspiciuni din partea controlorilor. Dacă dacă mentalitatea este că fermierii sunt uh, infractori, asta este greșit, trebuie, și poate se întâmplă și în alte țări, trebuie să ne gândim și la alte măsuri. Am vorbit despre nitrogen, despre azot, despre bunăstarea animalelor. Fermierii sunt obligați să scoată bani din buzunar când vin control, controlorii și orga, și Trebuie să recunoaștem că simplificarea nu este suficientă, iar iar fermierii nu pot să facă tot ce și-ar dori să facă, iar asta este rolul nostru aici, să-i ajutăm. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că am întârziat. Nu a depins de mine. Știți ce probleme sunt cu zborurile. Mulțumesc uh, colegului de Castro pentru faptul că a prezentat uh, în detaliu o mare parte a părerii noastre ieri și astăzi au avut loc uh, dezbateri cu privire la acest document. suntem la începutul acestor discuții, ceea ce înseamnă că Comisia pentru Bugete trebuie să înainteze amendamente la începutul lunii iunie. Și suntem gata să discutăm uh, în profunzime această chestiune. Vreau să vă întreb dacă nu cumva ar fi mai bine să amânăm uh, cu o lună calendarul. Acest timp suplimentar ne-ar permite să facem lucrurile mai bine. Lucru extrem de important, dat fiind importanța subiectului. Domnul Hausling. Äh, äh, <clears throat> Pe scurt, uh, Toată lumea poate vorbi despre controlele care nu merg bine sau despre controlorii care au un comportament ciudat. Da, nu contest toate astea. Dar sunt de acord cu domnul Desel. În cazul controlelor trebuie să facem diferența între fraudă și eroare. Atunci, statisticile ar putea fi filtrate. Suprafețele, până la urmă, și uh, suprafețele uh, eronate nu sunt uh, fraudă până la urmă, nu reprezintă o fraudă, ci mai degrabă o eroare. Deci, da, în același timp ar trebui uh, să ne asigurăm că controlorii oferă și asistență. Controlorii trebuie să fie formați astfel încât să ofere sfaturi cu privire la măsurile care trebuie luate pe viitor pentru ca erorile să nu mai aibă loc. Uh, din păcate, lucrurile acestea nu se întâmplă în momentul de față și, pe de altă parte, știm prea bine că există diferențe între diferiții controlori care vin din diferite, de la diferite oficii. De cele mai multe ori, în cazul controlelor, agricultorii se simt agresați uh, și tocmai de aceea control, controlorii ar trebui să fie formați, să, să poată fi mai prietenoși până la urmă și să-i ajute pe agricultorii care au nevoie de atâta ajutor. Mulțumesc! Acum n-am Mulțumesc! Nu avem timp. O să-i dau cuvântul domnului Flanagan, dar pe scurt, vă rog. Da, sigur, foarte succint. Nu avem prea adesea nu, nu avem ocazia ca membrii ai PPE și membrii ai GUE să fie de acord. Doamna McGuinness a făcut propunerea unei carte a drepturilor femeilor, ceea ce am spus și eu ieri la reuniune și, și reacțiile au fost pozitive. Mă întreb ce putem face de acum încolo. La comisie noi suntem de acord asupra unui subiect, cum ar fi simplificarea, de pildă. Noi cădem la un acord. Apoi ce putem face mai departe? Care sunt pașii de urmat pentru a transforma acestea în realitate în ceea ce privește Carta Drepturilor Fermierilor, de pildă? Mulțumesc. Cristina Boșman din numele Comisiei are cuvântul. Mulțumesc. S-a vorbit foarte mult de simplificare și știu că și ieri s-a vorbit despre acest lucru. Deci nu o să intru foarte mult în amănunte. Vreau să vă reamintesc că Comisia a spus că prin simplificarea metodelor se vor simplifica și controlele. Derularea controlelor oglindește complexitatea metodelor și uh, încă o dată vă spun, dat fiindcă eu mă ocup de auditarea statelor membre la DG Agri, comisia, repet, faptul că comisia a spus întotdeauna foarte deschis că nu uh, va sacrifica gestionarea financiară sănătoarei. Noi vrem controle mai bune, nu mai multe controle. Iar acesta este principalul obiectiv care ne aduce pe aceeași lungime de undă. Ați vorbit despre cele 4 miliarde de euro, de euro folosite pentru controle, spuneți dumneavoastră. Vreau să vă spun foarte clar că această sumă de 4 miliarde de euro este pentru controle în ceea ce privește definiția generală din regulamentul financiar, deci administrație și controle. Deci costurile aferente primirii cererilor uh, fermierilor, în urma cărora li se acordă bani, sunt incluse aici. Deci aceste costuri uh, pe care le, sufer, pe care le suportă agențiile de plăți. Toate sunt incluse în această sumă de 4 miliarde de euro și este foarte important acest lucru. Nu o să vă spun că, că nu vor crește costurile al sistemului integrat de administrație prin intermediul reformelor și prin intermediul regimului de plată directe, dar de plăți directe, dar aici sunt avut în vedere costurile generale și DG Agri, anul acesta va încerca încă o dată să estimeze alături de statele membre costurile administrației și controlelor pentru a putea primi cifre actualizate și pentru a ține cont de costurile reformei de anul acesta. Aceste lucruri se vor întâmpla în curând, bineînțeles, dar statele membre nu au încă toate aceste informații, deci cred că se va întâmpla asta la sfârșitul anului. În ceea ce privește proiectul de aviz s-a vorbit despre reducerea controlelor la ferme. Vreau să vă spun că, într-adevăr, se poate ca statele membre deja să reducă numărul de controle de la 5 la 3%, dacă rata erorii este de sub 2%. Dacă această rata a fost um, obținută în 2 ani consecutivi. Deci, în acest caz, statele membre pot reduce controlele la 3%, chiar începând cu acest an. Deci s au apărut reguli noi, dar avem și un uh, aranjament transitoriu. Uh, scop, dar acest lucru se poate face numai dacă rata erorii este de sub 2%. Să ne asigurăm că sistemele sunt bune și funcționează, funcționează iar ratele erorilor sunt scăzute de sub 2%. Ați vorbit despre mm, de, control, de necontrolarea fermierilor care respectă regulile. Iată de ce e nevoie de o analiză a riscurilor la nivelul statelor membre. Dacă se desfășoară astfel de analiză, trebuie să fie avuți în vedere fermierii de ri- care sunt considerați de risc. Iată de ce 80% din controle se bazează pe o analiză a riscului și nu pe o selecție aleatorie. Acestea fiind spuse, suntem de acord cu dumneavoastră că trebuie să existe orientări pozitive pentru, pentru fermieri uh, orientări bune pentru fermieri acum când, um, iată, derulăm reforma și ne și colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că sunt uh, elaborate aceste orientări. Vreau să vă spun că se poate, se pot reduce controlele la 3% dacă rata dobânzii, dacă mă scuzați, rata erorii din statele membre este de sub 2%. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, comisii. Domnul De Castro are cuvântul. Nu? Nu doriți să las cuvântul? Bun. Atunci, dau cuvântul raportorului. Mulțumesc pentru aceste sugestii. Sugestiile au fost complexe. Văd că există un consens între grupurile politice și asta mă bucură. Dacă sau propunerea doamnei Măghinescu cu privire la Carta Agricultorilor uh, mi se pare cam ambițioasă, nu cred că o putem uh, uh, aplica, nu o putem, nu o putem prezenta neapărat Comisiei pentru Control Bugetar. În ceea ce privește controlele, într-adevăr, uh, fermierii trebuie să fie desculpabilizați. E important ca rata de controle să scadă, în special în cazul în care este vorba despre erori și nu fraude. Domnule Hoisling uh, vorbeați despre birocrația care revine agricultorului, bineînțeles, ca urmare a ecologizării, birocrația a crescut și asta duce la creșterea nesiguranței în rândul fermierilor. Ei nu știu mediul acesta se mai aștepte. Am discutat cu un expert în domeniul acesta și uh, domnia sa mi-a spus că, până la urmă, oamenii se tem pentru că nu știu la ce să se aștepte. Deci, e clar că regulile trebuie să fie simplificate ca ele să fie înțelese de toată lumea. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Uh, socialdemocrații au uh, propus amânarea cu o lună a amendamentelor, dar asta este dificil pentru că noi avem un un aviz. Uh, comisia pentru Control Bugetar are un cant, uh, calendar cât se poate de clar și, prin urmare, Comisia noastră nu poate modifica unilateral legurile cu privire la termenele de uh, depunerea amendamentelor. Prin urmare, nu cred că aș putea accepta această propunere. Vă rog să vă concentrați asupra amendamentelor. Haideți să, să nu ne lăsăm inundați de amendamente, mai pu- puține, mai răruțe că mai drăguțe și uh, cu aceste mai răruțe amendamente putem veni uh, cu un aviz solid. Mulțumesc pentru această discuție amplă, care cred că a ajutat foarte mult pe domnul raportor și așa cum spuneți și dumneavoastră, mai avem timp până pe data de 7 mai la ora 12 la prânz pentru înaintarea amendamentelor. Am consacrat foarte mult timp acestui subiect. Deci îl cunoaștem foarte bine. Vă rog să respectați termenul amendamentelor, dragi colegi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre un schimb de păreri cu reprezentantul Comisiei privind extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor din programelor, programele pentru dezvoltare rurală 2007-2013. În martie, un număr mare al statelor membre a fost de acord cu prelungirea perioadei de eligibilitate Comisia a spus că este gata să se aplice asupra acestei solicitări care trebuie să se formalizeze printr-o propunere legislativă. Am dorit să știm uh, care este rezultatul discuțiilor interne și ce intenționează să facă Comisia în acest sens. Am invitat un reprezentant al Comisiei alături de noi astăzi să ne prezinte situația. Domnul Mihail Dimitriu Vă rog să prezentați, să faceți prezentarea. Uh, the Commission is well aware that in several members da, Mulțumesc, domnule președinte. În multe state membre, greutățile economice au dus la o aplicare mai redusă a perioadelor de, a programelor de dezvoltare rurală. Noi înțelegem uh, greutățile cu care se confruntă statele membre și ne uităm la posibilitatea de a extinde contracte și plățile anuale pentru uh, contractele restante. Regulamentul privind tranziție, perioada tranziție permit posibilitatea de a acoperi toate cheltuielile din această perioadă prin alocarea de contribuții în noua perioadă 2014-2020, pentru o perioadă din această perioadă. Deci, pentru angajamentele restante, dacă statele membre doresc să ia pe această cale, există posibilitatea de a finaliza contribuțiile în acest an. Așa cum a spus domnule președinte, 11 state membre plus alte 6 state membre și-au reînnoit solicitarea Comisiei de, de a introduce un mecanism care să permită prelungirea cu 6 luni până pe 13 iunie 2016 a eligibilitatea cheltuielor pentru perioada 2007-2013. Aceste state membre consideră că această prelungire ar fi cea mai bună modalitate de a folosi la maxim fondurile angajate deja pentru această perioadă de programare. Noi încurajăm uh, folosirea tuturor resurselor europene și, uh, și îi se cere Comisiei să colaboreze cu statele membre pentru a maximiza folosirea angajamentelor uh, pe 2007, în perioada 2007-2013, Consiliul a hotărât că acest lucru trebuie să facă în cadrul flexibilității regulilor existente. Acesta a fost un mesaj politic foarte clar. Comisia a înțeles că trebuie să respecte în continuare aceste reguli. Spre deosebire de perioada anterioară, Legislatorul nu a permis Comisiei să introducă prelungirea perioadei de eligibilitate a programelor pe perioada 2007-2013. Comisia a analizat uh, prevederile legale foarte atent și a ajuns la concluzia că singura modalitate de a obține acest lucru necesită un regulament din partea Consiliului și Parlamentului care să urmeze procedura legislativă obișnuită. După cum bine știți, această procedură legislativă ar fi foarte greu de finalizat înainte de finalul acestui an, chiar dacă există voință politică puternică din partea tuturor instituțiilor prelungirea perioadei de eligibilitate necesită resurse financiare care nu sunt prevăzute în cadrul financiar multianual. EFRD este unul dintre fondurile structurale de investiții, iar consecințele asupra celorlalte fonduri trebuie să fie avute în vedere, fiindcă s-au făcut uh, solicitări privind perioada de eligibilitate și pentru alte fonduri care au fost respinse deja de comisie prelungirea acestei perioade în 2016 ar putea spori absorpția pachetului financiar pe perioada 2007-2013 și s-ar putea să nu aducă foarte multe lichidități suplimentare statelor membre pe viitor sau în momentul în care plățile intermediare și prefinanțarea pentru un, un program ajunge la procentul de 95%, rambursarea de la nivel european este încetată. Iar uh, statul membru poate să continue finanț- uh, cheltuielile, dar trebuie să le financeze uh, până la încheierea fin, programului, la sfârșitul 2015, majoritatea programelor vor ajunge la acest nivel de 95%, ceea ce înseamnă că prelungirea perioadei de eligibilitate cu 6 luni va, um, va face ca plățile finale să aibă loc cu 6 luni mai târziu, ceea ce înseamnă că e nevoie de bani la nivel național în acest timp. Pentru a asigura um, fluxul uh, fondurilor europene către statele membre, reprezintă adoptarea și punerea în aplicare a programelor 2014-2020, unde există fonduri noi, 2018 unde există fonduri noi, iar Comisia analizează fezabilitatea acestei solicitări, menținând un contact strâns cu statele membre vizate, dat fiind natura procesului legislativ pentru acordarea acestei prelungiri, este nevoie de sprijin din partea statelor membre Trebuie să fie garantat acest lucru din partea Ministerului de Agricultură pentru a se asigura adoptarea acestei inițiative până la sfârșitul acestui an. Comisia încearcă din răsputeri să lămurească chestiuni la nivel intern pentru a își da seama dacă are rost să lanseze o astfel de inițiativă. Serviciile Comisiei colaborează cu statele membre pentru a găsi un mod flexibil de a maximiza uh, angajamentele 2007-2013, încercând din răsputeri să demareze noile programe de dezvoltare rurală. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Vă rog foarte mult să fiți foarte subcinți, fiindcă nu avem un problem aici. It was just a question for clarification from the... Vreau o lămurire din partea Comisiei chiar dacă poate știm care va fi răspunsul, ne asigurați că nu, nu apar aici cheltuieli suplimentare? Bardzo dziękuję, pan poseł Rebega. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule Felicit Comisia pentru această inițiativă de a dezbate acest subiect care este foarte important pentru foarte mulți fermieri și beneficiari de proiecte de uniune europeană dar Uh, uh, văd că comisia nu consideră a fi foarte important acest lucru și ne spune că s ar putea să nu fie necesar sau s ar putea să nu fie de acord ministerele de resort. având în vedere că șaptesprezece state și au arătat interesul cred că ministerele de resort știu foarte bine de ce au, uh, au cerut acest lucru. dar revenind la, revenind la discuția noastră aș vrea doar să aduc în discuție unul dintre principiile Uh, uniunii europene și acela al solidarității și cred că și uh, colegii de data aceasta sunt conștienți că în încercarea de a ajuta fermierii uh, acesta este un moment în care prin care îi putem ajuta. o altă idee pe care aș vrea să o aduc în vedere este aceea că știm cu toții că în această perioadă cei mai mulți dintre beneficiari întâmpină greutăți pentru găsirea fondurilor de cofinanțare a proiectelor și Uh, iar această dificultate se datorează în mare măsură instituțiilor bancare uh, uh, și nu, se datorează din cauza fermierilor. deci cred că în dorința de a și securiza pozițiile băncile încearcă să oprească finanțarea sau cofinanțarea de proiecte ale uniunii europene fapt care ne face să credem că uh, fermierii și beneficiarii de aceste fonduri vor pierde și ceea ce au investit. deci încă o dată în loc să încercăm să i ajutăm și să ducem mai departe să încercăm să i protejăm le punem bețe în roate. Uh, cred că rolul nostru uh, este acela de a ajuta beneficiarii fondurilor europene să își continue proiectele și nu să piardă resursele deja investite de aceea cred că este imperios necesar să prelungim această perioadă de eligibilitate a cheltuielilor cu încă șase luni uh, dorința noastră este aceea și știm cu toții că un alt principiu al uniunii europene este acela de a reduce diferența între între zonele rurale din diferite state membre. acesta este încă unul dintre motivele pentru care aceste proiecte ar trebui să continue și să prelungim această uh, perioadă de eligibilitate. mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Dăncilă. Consider necesar ca această solicitare să fie transformată într-o propunere legislativă pentru că însăși comisia a relatat că greutățile economice au condus la o aplicare mai redusă a programelor de dezvoltare uh, rurală. Uh, de asemenea consider necesar ca această uh, propunere legislativă să fie pusă în practică pentru că aceasta elimină riscul de a nu termina de a nu finaliza proiectele începute deja în mediul rural și și de asemenea permite statelor membre care au dificultăți să elaboreze uh, proiecte pe dezvoltare rurală pe termen uh, lung. am vorbit uh, în cadrul bugetului pe două mii șaisprezece despre necesitatea unei coeziuni teritoriale și de asemenea despre necesitatea de a reînnoi generațiile în mediul rural. consider că dând o șansă statelor membre prin aplicarea acestei propuneri legislative putem vorbi în mod real și nu numai declarativ despre coeziune uh, uh, între statele membre despre coeziune între mediul urban și mediul rural și de asemenea despre reînnoirea generațiilor din mediul uh, urban. de aceea cred că comisia trebuie să aibă în vedere solicitarea celor șaptesprezece state membre și să dea o șansă de a termina proiectele începute dar și de a elabora proiecte în mediul rural. Dziękuję, pan poseł Mulțumesc, domnul Rucev. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru informațiile oferite. Este vorba despre o, o prelungire a perioadei de eligibilitate pentru perioada 2007-2013 propunere acceptată de Consiliu, ceea ce înseamnă că există un angajament politic clar pentru a se putea finaliza programele. Dați-mi voi să vă atrag atenția asupra extinderii perioadei, în primul rând. Acest lucru va permite agricultorilor să-și ducă la bun sfârșit proiectele și să nu uităm că Finanțarea PAC reprezintă poate singura sursă financiară la care au acces agricultorii aceștia. Suntem foarte îngrijorați, fiind, suntem foarte îngrijorați fiindcă riscăm ca acești agricultori să nu își poată finaliza proiectele. Dorim ca Comisia să fie act- să dea dovadă de dinamism și să găsească cea mai bună metodă de a amendare a regulamentelor pentru a, pentru a extinde perioada de eligibilitate. Această prelungire nu înseamnă, după mine, fonduri suplimentare, ci doar o prelungire a perioadei de, el- de eligibilitate uh, și uh, vreau să întreb încă o dată Comisia dacă consideră că e nevoie de cheltuieli suplimentare, de fonduri suplimentare. În al doilea rând și în concluzie, vreau să vă rog să nu penalizați agricultorii pentru faptul că doresc să ducă la bun sfârșit proiectele în curs și să facem tot ce putem uh, pentru a atinge obiectivele pacului, de a, obiectivul pacului de a avea o agricultură mai competitivă la nivel european. Domnul Buda. Președinte, foarte pe scurt aici. Uh, în primul rând, invit pe cei de la uh, DigiRegi, de la uh, pe domnul comisar Hogan, să verifice și alte programe care au fost extinse, care au fost prelungite, pentru că nu doar în domeniul agricol cerem această prelungire, au fost și alte domenii care au fost extinse în ceea ce privește durata de cheltuire a banilor. Pe de altă parte, aici nu vorbim de bani sau de fonduri suplimentare vorbim de acele cheltuieli care au fost de acei bani care au fost alocați și care au rămas necheltuiți din cauza, din procedurilor birocratice. ori atâta vreme cât avem șaptesprezece state care vin și solicită această prelungire păi ce mai vrea comisia atunci? să nu gândească mai mult ci să facă ceea ce spun cele șaptesprezece state. mulțumesc. Proszę Państwa, nim poproszę przedstawiciela Komisji o odpowiedź na pytanie. Înainte de a cere Comisiei să reacționeze la toate întrebările adresate și înainte de a-i da cuvântul raportorului, dați-mi voie să spun că, într-adevăr, criza economică a dus la întârzierea unei largi serii de proiecte. Au fost înregistrate uh, întârzieri în multe domenii legislative și, prin urmare, cred că ar fi o mare greșeală să nu le permitem oamenilor să folosească acești uh, bani, în special uh, aceia dintre ei care se află în care trăiesc în state, care au nevoie de această asistență. Dați-mi voi acum să dau cuvântul din nou uh, reprezentantului Comisiei, care va avea posibilitatea de a reacționa la cele spuse. Și să răspundă, bineînțeles, la întrebările adresate lui. Mulțumesc, domnule președinte. Notez toate comentariile făcute de către membrii Parlamentului European. Le voi transmite mai departe comisarului. Voi încerca, bineînțeles, să răspund, răspund la întrebările care mi-au fost adresate. În primul și în primul rând, costurile suplimentare care ar putea duce la care ar putea fi generate de extinderea perioadei de eligibilitate. Într-adevăr, aceste costuri suplimentare ar putea apărea, însă ele se vor limita la fondurile alocate pentru perioada 2007-2013. Însă, uh, Uh, extinderea perioadei de eligibilitate va duce la rambursarea acestor fonduri în cadrul noului CFM și, prin urmare, iată, în 2017 am avea nevoie de noi fonduri pentru rambursarea acestor uh, bani. Deci, iată, există implicații bugetare. În ceea ce privește continuarea contractelor în curs, după cum spuneam, există posibilitatea ca contractele în curs să continue, dar această posibilitate ar fi uh, inclusă fie în această extindere, dacă ea va fi decisă, sau uh, costurile ar putea fi acoperite din fondurile din noua perioadă de programare în cazul în care statele membre doresc să achite în, uh, prin noul CFM uh, contribuțiile lor la Fondul de Dezvoltare Regională. Într-adevăr, am luat în serios faptul că, iată, 17 state membre au cerut uh, din nou extinderea perioadei de eligibilitate uh, și după cum am spus, uh, lucru, această decizie trebuie să fie luată în urma unei proceduri ordinare. În momentul de față evaluăm fezabilitatea acestei uh, soluții. Încercăm să evaluăm în ce măsură acest nou act legislativ ar putea fi uh, promulgat înainte de finele anului în curs, pentru că dacă perioada de negociere se va tergiversa, atunci actul legislativ nu mai are nicio valoare. Într-adevăr, numărul de state membre care cer această extindere este de 17, dar aceste 17 state membre nu dețin majoritatea în termen de populație la nivel european, așadar am putea avea un blocaj. Uh, vă mulțumesc mult pentru întrebări. Domnul președinte, mulțumim pentru aceste răspunsuri, mulțumim pentru comentarii. Comisia noastră, iată, este în favoarea prelungirii perioadei de eligibilitate. Acesta fiind spus, ședința noastră se încheie, avem o ședință a coordonatorilor, în cursul după amiezii avem o, o sesiune de vot, așadar vă rog să aduceți cartelele de vot. Peste trei minute va începe ședința coordonatorilor. Vă mulțumesc!